Sunt înnebunită după ciocanelul ăsta. Dacă doriți uh, să luați loc. And, uh... În primul rând vreau să vă urez un nou an uh, fericit și un an uh, mai bun decât anul trecut, în primul rând. Domnul Zvoboda vă adresează scuzele dumnealui pentru că nu poate fi alături de noi astăzi. Avem, uh, au survenit câteva schimbări la ordinea de zi. Punctul 25 va fi discutat după punctul 9, punctul 24 va fi discutat după punctul 16 și punctele 5, 2, 13, 12, 13, 14, 17, 18 și 20 sunt amânate. Dacă nu se opune nimeni, vom adopta această ordine de zi. Doresc să vă amintesc că aveți nevoie de cartelele de vot. Vom uh, vota astăzi. If no, uh, the approval of the minutes of aprobarea um, procesului verbal uh, al reuniunilor din 7-8 noiembrie și 28-29 noiembrie, dacă nu primim obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, le vom considera adoptate. Ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, drepturile de autor în cadrul pieței unice digitale. Îi voi da cuvântul imediat doamnei Comodini, care este raportoare. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă Delvo. Bună dimineața tuturor. Doresc și eu să vă urez un an nou fericit. Am început lucrările la această directivă destul de repede. Am uh, avut deja câteva reuniuni cu uh, părțile interesate. Am uh, avut și o audiere publică la Comisia Jurii și uh, am putut discuta câteva aspecte ale propunerii Comisiei. Nu doresc să vă răpesc foarte mult timp cu prezentarea mea pentru că mă interesează mai mult să aud uh, pozițiile deputaților și uh, chestiunile pe care doresc să le aduc în discuție raportorii din umbră. Am stabilit uh, programul împreună cu secretariatul. Programul a fost deja publicat. Lucrăm uh, la acest subiect împreună cu Comisia IMCO, deoarece ei vor, ne vor transmite poziția lor. Comisia CULT a cerut de asemenea dreptul de a-și exprima opoziție și uh, suntem destul de aproape de ajungerea la un acord în legătură cu natura acestei poziții. Cred că și Libe a cerut uh, să prezinte o poziție și și-a transmis în acest sens solicitarea secretariatului. Din, altea, din partea altor comisii nu am mai primit uh, solicitări, însă pentru că e vorba de un dosar legat de drepturile de autor, regulile de procedură precizează clar că drepturile de autor intră în competența servicii, uh, Comisiei pentru uh, Servicii Juridice. Sunt preocupată pentru că nu doresc uh, ca comisia noastră să ajungă în situația în care se confruntă cu poziții contrare, conflictuale. Noi am optat pentru un proces foarte transparent. Toate informațiile legate de reuniunile pe care le am cu uh, părțile interesate sunt uh, disponibile public pe internet. chiar și discuțiile avute în cadrul grupului meu politic au fost uh, prezentate publicului. M-am întâlnit cu uh, mai mulți colegi. Uh, eu sunt dispusă să mă întâlnesc cu mai mulți colegi din orice grup politic ar face parte, sau din orice comisie, dar nu sunt dispusă să acord articolul 54 altor comisii, nu numai pentru că este de competența noastră, dar pentru că s-ar putea genera poziții conflictuale uh, nesfârșite. Părțile interesate pot avea poziții uh, care se contrazic și acest lucru uh, uh, ar complica foarte mult lucrurile din punct de vedere logistic. Există alte aspecte care generează mai multe dezbateri, atât între colegi cât și între părțile interesate. Uh, mai precis articolul 11 și articolul 13, adică drepturile editorilor um, de presă și uh, platformele și răspunderile pe care noi le-am putea impune acestor platforme de a monitoriza conținutul generat de utilizator care ar putea cuprinde materiale grevate de drepturi de autor. Eu aștept cu mult interes să lucrez cu dumneavoastră la acest dosar și vă asculta cu mult interes opiniile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îți înțeleg preocupările în ceea ce privește cooperarea cu alte comisii. Nu întotdeauna este foarte ușor. Îi voi da mai întâi uh, cuvântul Lidiei, apoi Juliei și apoi lui Mary. Eh, dziękuję Pani Przewodnicząca. Na wstępie... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru organizarea audierii, care a fost una foarte interesantă, în special dat fiind faptul că am putut așadar să consultăm puncte de vedere complet diferite. Am discutat despre diferite teme controversate, vis-a-vis -vis de propunerea comisiei. Discutăm așadar aici despre drepturile de autor pentru editori și am mai discutat și despre decalajul de valoare, două teme care sunt uh, extrem de controversate. Până la urmă, cred că nu avem nevoie de aceste două teme în acest regulament. Adevărul este că trăim într-o lume în care din ce în ce mai mulți oameni pot uh, utiliza bunuri culturale, citesc mai mult, uh, vizionează mai mult la televiziuni, pentru că există mai multe servicii. Voi mai există platforme de internet, despre care am discutat și ieri, și datorită acestor platforme, mulți oameni au un acces direct la informații. Iar eu cred că prin că datorită acces, accesului la astfel de servicii informațiile pot fi transmise mai departe către utilizatorii finali. Eu cred că acest, uh, aceste drepturi noi pentru Editor nu ar trebui să fie controversate, nu ar trebui să se regăsească în această propunere, pentru că cei care publică obțin uh, aceste drepturi din partea autorilor și artiștilor atunci când este vorba, de pildă, despre promovarea unei opere. Dacă vorbim de articolul 11 al propunerii Comisiei, atunci există deja prevederi uh, specifice și nu cred că se impune să venim cu complicații suplimentare prin introducerea unor drepturi noi. În plus, uh, este controversat acest uh, drept care ar funcționa retroactiv. Practic ne întoarcem cu 20 de ani în trecut, în momentul în care nu exista internetul în forma actuală. Eu cred că există aici prea multe semne de întrebare, lucrurile sunt prea neclare. Atunci când vorbim despre decalajul de valoare, articolul 15, trebuie să spun că putem fi de acord în sensul în care directiva, într-o anumită măsură, consolidează drepturile titularilor de drepturi Și este bine că avem aici reguli mult mai clare, care, evident, merg și în direcția transparenței, lucru care trebuie subliniat. Pe de altă parte, nu văd cum anume s-ar putea realiza în practică, într-o manieră clară, aceste lucruri. Cred că intențiile din spatele acestei propuneri sunt foarte bune, dar nu sunt practicabile. Deci, un punct neclar care nu poate fi aplicat în practică. Iar în ceea ce privește articolul 5, excepțiile, dacă îmi permiteți și aici câteva cuvinte. Eu aș fi pentru armonizarea acelor limite și restricții care pot fi armonizate la nivel european. Acordul de la Marrakesh ar trebui pus în practică cât mai rapid. Și ar trebui să revenim și la această libertate de tip panoramă și să nu introducem bariere suplimentare pentru oamenii de știință și cercetători. Ar trebui să existe un acces cât mai larg pentru cercetători. Mă tem însă că cu această propunere ar putea apăra și noi restricții pe care, de fapt, nu ni le dorim. Eu cred că ar trebui să simplificăm lumea mai degrabă decât să o complicăm. În plus, în fiecare stat membru există alte drepturi, iar excepțiile sunt tratate diferit în fiecare stat membru. Însă noi uh, ne dorim o piață unică digitală armonizată. Aceasta este baza acestei propuneri. N-ar trebui să pierdem din vedere acest lucru. Atât din partea mea și încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru întâlnirea interesantă de ieri. Mulțumesc, doamna Reder, acum. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru abordarea foarte transparentă și pentru dezbaterea de până acum, care mi se pare una foarte utilă într-un dosar atât de complex precum acesta. Sunt la rândul meu foarte angajată în a aduce acest dosar la finalizare în cursul acestui mandat. Totuși, este nevoie să ne luăm timpul necesar pentru a avea o discuție detaliată pe marginea fiecărui articol. Propunerea a generat deja multe controverse, așa cum a subliniat deja doamna raportor, cele mai controversate fiind articol, articolele 11 și 18, însă celelalte elemente care au fost um, care nu au fost încă discutate în detaliu ar trebui de asemenea avut în vedere. Obiectivele originale, inițiale ale reformei drepturilor de autor, așa cum au fost anunțate de comisie, precum simplificarea și armonizarea regulilor, nu sunt încă realizate prin această propunere și de aceea cred că ar trebui ca măcar uh, acele mm, solicitări uh, necontroversate din partea publicului, precum libertatea de tip panoramă, ar trebui să fie incluse. Punctele mai controversate de 13 și 11 cred, cu considerentele aferente creează fricțiuni cu actuala legislație pentru că ar genera o răspundere directă. Atribuirea încălcării uh, drepturilor de autor um, furnizorilor um, ar de conținut sau celor care găzduiesc platforme ar aduce atingere legislației europene pentru că acest lucru ar afecta economia pe, de internet, în special acele prevederi care includ monitorizarea și controlul de la articolul 13 um, pun probleme, așa cum se relefează și în um, studiul de impact. Aș dori să mai subliniez faptul că afirmația că ar trebui prin tehnologie să se identifice orice încălcare a drepturilor de autor nu este viabilă. Există cazuri foarte complexe unde tehnologia nu există pentru identificarea unor astfel de încălcări. Și de asemenea, există și problema detectării utilizărilor legale în baza excepțiilor și limitărilor. În ceea ce privește drepturile editorilor, subscriu la ce au spus colegii și cred că este important să spunem că acest drept de vecinătate nu este susținut de întreaga uh, comunitate mass media. Există o dezbatere <clears throat> foarte aprinsă în acest sens. Iar din perspectiva libertății de circulație a um, informațiilor, dreptul la informare este foarte important. De aceea, trebuie să notăm faptul că există o diferență între copyright în uh, partea de vecinătate, pentru că aici nu există un prag de originalitate, astfel încât și cel mai scurt text sau câteva cuvinte ar putea fi grevate de copyright. Comisia acceptă faptul că copierea unui titlu ar putea fi o încălcare. Dar uh, și uh, includerea unui link ar putea duce la astfel de încălcare, ceea ce ar putea fi o problemă pentru libera circulație pe internet. Și nu pot fi atribuite aceste încălcări uh, persoanelor care pur și simplu nu accesează acel link. drepturile conexe pentru um, editori nu ar trebui tratate la fel ca dreptul de autor pe anumite opere. Deci există diferențe între un cântec și o înregistrare. Iar în ceea ce privește textele, însă, nu e nevoie să intervenim cu un nivel suplimentar. Sunt de acord cu colega de la Socialiști și Democrați, cum că articolele 11 și 13 ar trebui eliminate. Alte articole sunt mai promițătoare. Eu sunt disponibilă să intrăm în și detaliile altor articole la o dată ulterioară. Aștept cu interes cooperarea cu domnul raportor și cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc, doamna Hannibal. Thank you. Um, and I welcome the opportunity. Mulțumesc. Uh, mă bucur că am uh, ocazia de a discuta aceste chestiuni foarte importante. Vreau să-i mulțumesc colegei noastre, Ciulis Comodini, pentru uh, toate eforturile depuse până acum. Uh, Cred că trebuie să clarificăm câteva chestiuni. Acum, într-adevăr, suntem în stagiile incipiente ale dezbaterii. Eu uh, salut transparența și deschiderea de care s-a dat dovadă până acum. Pentru că știm uh, foarte bine că punctele de vedere vor fi contradictori uh, contradictorii în legătură cu aceste chestiuni. Cred că trebuie să ne asigurăm că această directivă acordă artiștilor, creatorilor și tuturor celor uh, implicați în uh, activitățile acoperite de sfera de aplicare, aplicare a directivei își primesc uh, remunerația cuvenită. Acesta trebuie să fie miezul acestei directive. De aceea este important să discutăm despre chestiuni care au uh, fost aduse în discuție adesea, precum decalajul de valoare. Trebuie să evaluăm în detaliu uh, situația de pe internet, pentru că internetul va fi central aici. Acum lucrurile se fac pe internet. Deci trebuie să vorbim nu doar despre uh, publicațiile pe hârtie sau analogice, ci și uh, despre modul în care funcționează internetul. Tocmai de aceea sunt atât de diverse punctele de vedere, pentru că internetul este o realitate relativ nouă încă. încă încercăm să tratăm problema internetului în general și um, cea a drepturilor de autor în, în uh, particular. Este nevoie de stimularea investițiilor în producția operelor de creație și trebuie să asigurăm um, forme diverse de jurnalism. Drepturile editorilor și uh, chestiunea remunerării corecte vor trebui uh, tratate așa cum se cuvine, pentru că altfel uh, industria creativă va fi afectată negativ. De ce ar mai începe cineva să creeze orice sau să lucreze în acest domeniu dacă remunerația nu este adecvată? De aceea cred că remunerația trebuie să fie centrală în abordarea noastră. Au mai fost aduse în discuție și alte chestiuni. Am vorbit uh, despre uh, drepturi uh, de autor conexe, ancillary sau neighboring sau related, cum li se mai spune în engleză. Însă Trebuie să discutăm despre platforme în general, pentru că fără nicio îndoială Google și alte platforme sunt foarte performante și ne ajută foarte mult în viețile noastre. Însă trebuie să analizăm problema platformelor și trebuie să existe reguli specifice privitoare la modul în care acestea operează. Pentru că multe din problemele legate de remunerație sunt datorate acestei, uh, acestui decalaj de valoare și a modului în care funcționează platformele. Cred că platformele ar trebui să aibă obligația de a remunera în mod corect artiștii public și publicațiile pentru că astfel va continua să opereze în mod optim sistemul de creație în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Nu numai că vrem uh, creativitate, dar vrem și calitate. Cred că foarte mult conținut generat de utilizatori este fantastic. Una dintre avantajele, unul dintre avantajele inter- internetului este că oamenii pot uh, face acest lucru. Pot transmite ei înșiși pe internet. Dar cred că trebuie să ne gândim la un mod de a ne asigura că există și niște standarde de calitate care sunt asigurate. Mulțumesc! Este deja 9.38, nu vreau să scurtăm discuțiile, dar trebuie să ne uităm și la ceas. Speakers? Mai sunt solicitări de intervenție? încă trei uh, vorbitori, apoi uh, comisia și apoi îi voi da cuvântul Comodini. Doamna Le Grip, deocamdată. Merci, madame la présidente. Alors... Euh, Mulțumesc, uh, doamna președinte. Foarte pe scurt, pentru că timpul este limitat. Sunt de acord cu doamna Honeyball și aș vrea să revin la elementele fundamentale de care n-ar trebui să ne îndepărtăm. În primul rând, reformarea drepturilor de autor, care este obligatorie având în vedere evoluția rapidă a obiceiurilor și a mediului de consum, a tipului de acces la informații și la cultură. Este esențial să nu vulnerabilizăm un ecosistem care susține, promovează și finanțează creația culturală și care reprezintă baza pe care trebuie să continue să prospere industriile creativă și culturală, care reprezintă valori esențiale în societatea europeană. Munca, uh, remunerația corectă, drepturile de proprietate, inovarea și recunoașterea meritului. Din acest punct de vedere, cred că propunerea de directivă a Comisiei merge în direcția cea bună, am mai spus-o. Salut uh, munca enormă pe care o are de uh, efectuat colega noastră Comodini. Mă voi referi acum uh, în mod specific la articolul 13, la lanțul de valoare, la transferul valorii. Uh, articolul 13 și considerentele aferente, mai precis. Trebuie să păstrăm și să consolidăm dispozițiile articolului 13, în opinia mea. În niciun caz nu trebuie să uh, îl eliminăm și să uh, fragilizăm uh, conținutul acestui articol. Trebuie să acordăm prioritate reechilibrării repartizării remunerației de-a lungul lanțului de creație. Apar platforme mari, actori foarte importanți care pot să dea peste cap ecosistemul. Vedem uh, că deja se nasc controverse și pozițiile sunt foarte diferite, dar încă o dată nu avem uh, dreptul să subestimăm uh, vulnerabilitatea acestui uh, mijloc prin care uh, noi trebuie, de fapt, să consolidăm uh, drepturile artiștilor în lumea digitală. Mulțumesc, doamna Le Grip, doamna Nifler are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, și eu Aș dori să vă urez un an nou uh, bun și să mulțumesc, doamne raportor, pentru procesul deschis în care am discutat acest, acest dosar și audierile organizate pe această temă. Și eu cred că trebuie să ne luăm tot timpul de care este nevoie pentru a discuta în detaliu această propunere. Eu cred că Comisia a venit cu o propunere judicioasă pentru a rearanja ecosistemul la care a făcut referire doamna Legrip anterior, eu cred că propunerea ar putea fi susținută în multe privințe. Sigur că e nevoie de anumite clarificări uh, pentru a vedea ce se dorește, ce nu se dorește prin această propunere, dar cred că în ansamblu său propunerea Comisiei este una bună. Aș dori să mă refer la câteva puncte specifice primul rând articolul 11, unde anumiți colegi sau colege au considerat că poate fi eliminat. Eu cred însă că pentru uh, editori în era digitală este important să beneficieze de o poziție de negociere mai bună. De aceea <clears throat> eu susțin această propunere și nu împărtășesc părerea conform căreia diversitatea de informare este garantată dacă fiecare poate să publice ceea ce vrea. Noi eu cred că avem nevoie de editori, de publicații care să fie pentru o anumită organizare a conținuturilor uh, care să-și asume această răspundere și care ar trebui uh, mai bine protejați prin drepturi. Articolul 13, decalajul de valoare aici, abordarea comisiei este una bună, cred însă că este nevoie de clarificări Aici încă nu am o părere prestabilită și aștept cu interes discuția cu colegii. Importante mi se par și propunerile Comisiei la articolele 14 până la 16. Este vorba de contractele cu uh, titularii de drepturi și cu autorii și artiștii. O chestiune care ne-a preocupat în comisia noastră pentru a asigura uh, o remunerație justă și pentru cei care au o activitate creatoare. Un alt punct de ordin mai general la care aș dori să mă refer, v-aș reaminti că în decembrie anul trecut am adoptat un raport cu privire la conținutul creator, cu o mare majoritate, în care subliniam că Uniunea Europeană trăiește, la fel ca și statele membre, de pe urma acestor conținuturi creatoare. Și dat fiind faptul că lanțurile de valoare s-au schimbat, în ultimul timp este nevoie de o repartizare justă către cei care generează valoarea. Aici se impune o discuție mai amănunțită și cred că aici propunerea Comisiei este un bun început. Și o ultimă chestiune, pentru că s-a discutat în repetate rânduri și joacă un rol important și în cadrul acestei dezbateri și aici aș avea o întrebare concretă și către reprezentanții comisiei în ceea ce privește linkuri, hiperlinkuri. Se afirmă că aici s-ar încălca niște drepturi. La audierea de ieri, la care a participa și domnul Monte de la Comisie. S-a arătat clar că prin această propunere a Comisiei nu se ajunge la niciun fel de modificări în ceea ce privește introducerea unor linkuri, deci situația nu se va modifica. Dar totuși aș aștepta cu interes încă o confirmare din partea Comisiei. Presidente, Mulțumesc, uh, doamna președinte. De această dată, comisia a venit cu un text interesant, iar uh, colega noastră Comodini ne, pre, ne va prezenta uh, un, ne prezintă un raport care este de calitate foarte bună. Pentru că trebuie să ținem cont de progresul tehnologiilor informatice când discutăm problema drepturilor de autor. Să trecem în revistă punctele cheie ale acestei propuneri de directivă. În primul rând, e vorba de crearea de drepturile conexe pentru editori. Un lucru foarte bun. Această chestiune are meritul uh, de a reafirma faptul că accesul liber și gratuit nu înseamnă că cea, informațiile pe care le consultăm au fost gratuite și pentru cel care ni le furnizează. Nu uh, doresc însă să îi penalizăm pe editorii mici care contribuie foarte mult la varietatea culturală și care adesea difuzează texte și uh, idei originale, diferite de cele ale uh, companiilor mari. Articolul 13 referitor la faimosul decalaj de valoare este un alt punct important. Uh, unul dintre punctele pe care sectorul cultural le așteaptă cu uh, cea mai mare nerabdare. Practicile anumitor platforme online care generează profituri difuzând uh, conținuturi protejate de drepturi de autor sunt uh, transferate fără a transfera această valoare către producătorii de conținut și către autori. Aceste practici sunt imorale și anormale și noi nu putem să permitem să continue aceste practici. Nu înțeleg de ce nu respectăm principiul uh, de bază al valorii. Um, platformele uh, precum uh, YouTube funcționează um, foarte bine. YouTube, de exemplu, a pregătit un program informatic care recunoaște, depistează conținuturile care sunt protejate de drepturi de autor. Ar trebui ca toate platformele să facă același lucru. Este pozitivă uh, această prevedere, această propunere, însă ea este incompletă. Avem, uh, vedem aici o pârghie pentru a putea negocia mai bine cu marile platforme, însă ă, va trebui analizat îndeaproape subiectul pentru că nu avem toate mijloacele necesare pentru a negocia cu adevărat. Va trebui să discutăm în continuare și despre răspunderea platformelor. Se vorbește și despre extinderea drepturilor de autor Da. Uh, pentru a include uh, data mining. E vorba de conținuturi academice digitalizate care sunt privite de uh, care sunt afectate de aceste chestiuni legate de data mining. Vrem să permitem cercetătorilor europeni să facă cercetări de anvergură, însă trebuie să cizelăm lucrurile, pentru că dacă introducem o excepție care permite cercetătorilor să mineze, să scotocească în datele de masă pe care le dispun, um, nu cred că este bine. Trebuie să rămână foarte clar o excepție pentru cercetători foarte bine reglementată. trebuie să ne asigurăm că în era digitală drepturile de uh, autor sunt protejate fără a distruge sursa de creație. Mulțumesc, domnule Cavada. Voi uh, invita comisia să intervină pe scurt, dacă se poate. Thank you, Madam Chair. Uh, I'll be very brief and let me start myself as well. Thank mulțumesc. Um, vreau să mulțumesc și eu, domnule raportor, um, și pentru audiera publică organizată ieri, extrem de interesantă. Cum s-a spus, suntem într-o fază incipientă a discuțiilor, dar trebuie să păstrăm un ritm alert uh, la acest dosar în mandatul acesta al Parlamentului. Nu este singurul dosar pe care îl discutăm, după cum știți. Încercăm să finalizăm negocierile privind portabilitatea, cum știe domnul Cavada foarte bine și ne dorim ca uh, cele două propuneri privind Marrakeșul să avanseze, cum știe domnul Hendrix, și regulamentul privind activitățile online ale difuzorilor audio și video. Deci avem uh, foarte mult de lucru. În ceea ce privește cele spuse astăzi, vreau să reamintesc, fără să intru în detalii, unele lucruri importante despre care s-a, la care s-a făcut referire și în intervenții. Trebuie să fim foarte atenți Bineînțeles, să obținem echilibru cel bun, bineînțeles, un element al politicilor noastre trebuie să fie asigurarea faptului că toate obiectivele politicilor publice în ceea ce se protecția drepturilor de autor trebuie să fie respectate, inclusiv libertățile fundamentale. Trebuie să spunem foarte clar și ce fel de discuții și ce fel de polemici vor avea loc aici. Iar lucrurile nu sunt noi deloc. Această discuție este foarte veche între distribuitorii comerciali care vor să folosească conținutul fără să plătească mai nimic și cei care au drepturi și care consideră că trebuie să fie remunerați pentru folosirea conținutului creat de ei. Tehnologia s-ar putea să fie nouă, dar vă asigur că argumentele vehiculate nu sunt noi deloc. Când aud uh, că se spune că internetul este un instrument extraordinar pentru promovarea artistului, Asta seamănă cu ce spuneau televiziunile și radiourile în anii 50 pentru a nu plăti drepturi de autor uh, uh, titularilor de drept, uh, autorilor. Se pun foarte multe argumente în ceea ce privește drepturile fundamentale, de obiective ale politicilor. Acestea sunt foarte importante pentru Comisie, dar haideți să nu trecem cu vederea faptul că este vorba de o altă dezbatere. În ceea ce privește limitările și excepțiile, derogările, nu o să intru în detalii, fiindcă avem nevoie de o discuție detaliată privind fiecare dintre aceste lucruri, dar să nu uităm că aceasta este o discuție fundamentală pentru piața unică. Este vorba despre modul în care cum putem să ducem mai departe funcționarea pieței digitale unice în acest domeniu. Aceasta a fost uh, prioritatea noastră. Am vrut ca pentru a înregistra progres să avem armonizare totală. Dar haideți să discutăm, să vedem care este realitatea, nu numai juridică, ci și economică și în ceea ce privește sistemul de învățământ, uh, al bibliotecilor, în ceea ce privește bibliotecile, cercetare și mai departe. Aceste realități sunt diferite la nivelul statelor membre, iar noi putem să facem să funcționeze piața unică digitală și derogările privind drepturile de autor la nivel transfrontalier fără să cerem aceleași legislație în statele membre, fiindcă dacă cineva a făcut o comparație între legislația în vigoare între uh, Franța și Spania, de pildă, știe foarte bine această persoană ce provocare mare ar fi și ce pierdere de timp ar fi să se încerce o armonizare a legislației. Nu o să răspund la comentariile privind articolele 11 și 13 care vor fi controversate, bineînțeles, dar vreau să vă reamintesc că, după părerea noastră, articolul 13 este perfect compatibil cu directiva co- comerțului electronic. Aceasta nu a fost schimbată, nu a fost afectat articolul 14, ca se va aplica în continuare și această propunere nu este incompatibilă nici cu articolul 15, dar bineînțeles vom discuta acest lucru mai pe larg uh, cu altă ocazie și în ceea ce privește întrebarea domnului Nipler ce se întâmplă cu LinkedIn în contextul uh, drepturilor editorilor, propunerea este de a crea o nouă categorie încă un lucru pe care îl vom cere, uh, care se referă la cele două drepturi față de uh, drepturile catalogate de cea care vor fi acordate aceste categorii. Se vorba de dreptul de uh, reproducere și de diseminare către public. Acestea nu sunt definite pentru editor altfel decât sunt definite în mod general. Dreptul de reproducere și uh, de pildă la articolul 5.1 uh, a directivei existente și în ceea ce privește diseminarea, acestea sunt uh, neschimbate. Se aplică um, autorilor cât și uh, editorilor de presă. Deci, pentru, a, pentru cazul LinkedIn, nu trebuie să ne uităm la propuneri, ci la um, GS Media și la hotărârea Svensson. Cu uh, claritatea pe care a oferit-o, doar care măsură, CEJ. Iar în acest caz trebuie să spunem că crearea unui nou drept pentru pentru editor nu afectează situația Lintin care a fost uh, confirmată de Curtea de Justiție. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze, dragi colegi, fiindcă, într-adevăr, discuția este extrem de interesantă și vom mai reveni asupra ei. Teres, te rog să fii foarte, foarte succintă. Suntem deja cu jumătate de oră deziere uh, și avem o listă de vot foarte lungă. O să fiu foarte succintă. Vreau să mulțumesc tuturor pentru părerile exprimate și aștept bună răbdare discuțiile viitoare. Mulțumesc! Thank thank you, you so Mulțumesc, dragi colegi. Putem să începem acum uh, votul? Marie? Îmi cer scuze, Mary Hannibal. Nu am cartela de vot la mine, îmi cer scuze, deci vă rog să țineți cont de asta. Putem să începem? I hope that I have it with me. Dragi colegi, haideți să vedem uh, cât, să facem un test, să vedem câți, uh, câte persoane votează. Se deschide votul, deci. E vorba de un test acum. 21 with Mary. Deci avem 20 de persoane care votează, 21 cu Mary care și-a uitat cartela. 20. 21. Did everyone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 Ok, then we start uh, with... Uh, Începem cu... Primul raport privind regulile, legislația civilă privind robotica, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru? A, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. IMCO 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I I3, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotrivă. Ce scuze, spune doamna președinte. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotrivă, Abțineri. să respinge. Osta 91 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 211. Pentru. Împotrivă.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 Amendament compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 6 pentru. Again. Împotrivă, Abțineri? Se respinge. Se adoptă. Se corectează, doamna președinte. Se adoptă, da. Verificăm. Tran 6. Tran 6, you again. One, one more day. Yes, it's adopted. Se adoptă. Compromisul 21 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV9. Și aici avem un amendament oral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 Se adoptă. Amendamentul 267 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 11. Pentru. I will check. Haideți să verificăm. Electronic. IMCO 11. Adopted. Se adoptă. Uh, MV24 pentru împotriva abțineri se respinge se adoptă, se corectează domnul președinte. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 275. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Mrs. Hannibal is 10-10. Uh, this... No, Mrs. Hannibal is in favor? Miss Hannibal is against. Uh, she has her... Doamna Hannibal este împotrivă, dar uh, are cardul de vot. Se respinge atunci. 276 is withdrawn. 277. Amendment 27. Votăm 277. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 278 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 32 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 33. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Se adoptă. A doua parte. Îmi cer scuze. Se adoptă prima parte, dar cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă, clar. A doua parte. Pentru. Împotrivă abține. Haideți să verificăm electronic. A doua parte a compromisului 33. Twenty-one. It is adopted. Se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 295. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV31. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 302 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 27. Am un amendament oral. Credeam că se regăsește acest lucru în compromis, dar acest alineat a fost uitat. Dacă se de acord cu amendamentul oral, atunci putem să votăm doar o dată. Amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul oral 3? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 323 pentru 323 Haideți să verificăm electronic. It's rejected. Se respinge. Compromisul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri, se resping, se adoptă, se corectă doamna președinte. 338 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul 45 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 346 și 347 sunt votate împreună pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 348 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 354 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 355 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. 355. Rejected. Se respinge. 356 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 357 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 358 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Electronic 358. Rejected. Se respinge. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 359 pentru, împotrivă, Haide să verificăm electronic. 359. Adopted. 362. 362 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 365 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 364 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul amendament este caduc. Deci ajungem la amendamentul oral 1. Acesta este un text din anexă ce dorim să fie adus în conformitate cu votul privind agențiile europene. Privind agenția europeană. Deci în cazul în care se, co, se, cre, se va institui această agenție, aceasta este adăugire, Cine este de acord? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 369. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Oral, the second oral amendment. Cel de-al doilea amendament oral vizează de asemenea o amendare a paragrafului pentru răspundere, pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă 370 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Trei unu. Se adoptă. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la 375 și 376 pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm? Putem verifica. Deci verificăm cele două, 375 și 376. Se adoptă, așadar. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 375, 78 se corectează președinta pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. 378. Se adoptă. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 380 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 381 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se respinge. 382 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 383 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 384 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 385 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 386 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Se adoptă amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă TRAN trimitere pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se respinge. Amendamentul 5 și 6 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul trebuie pentru trebuie încă o dată pentru împotrivă abțineri verificăm se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, verificăm. 16. Se respinge NVB pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO E, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MVA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La considerentul D avem și un amendament oral pentru că uh, am făcut o modificare în sensul că roboții nu gândesc, dar trebuie uh, instruiți pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred, verificăm, spune președinta, 23. Se adoptă așadar. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Deci, amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 25. E vorba de considerentul E, amendamentul 25. E hașorat cu gri, dar uh, nu a devenit caduc datorită faptului că nu a fost adoptat amendamentul de compromis și acum va trebui să le votăm pe toate la rând. Și votăm acum electronic amendamentul 25, care se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, nu știu. Verificăm. Douăzeci așadar. Se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, verificăm. 31. Se respinge. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Emple 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Imco C. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 35. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 40 se adoptă, trecem atunci direct la 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 50. Amendamentul domnului Buda. Se respinge. Era vorba doar de ultima propoziție. deci respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că se adoptă, dar putem verifica. 66. Lipsește un vot. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 67. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emple 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 75. Se respinge. 76. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 este caduc. Ajungem la 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82. Pentru, 75 nu a fost adoptat, îmi cer scuze, pune președinte. Am votat 76, care a fost adoptat. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 79 pentru. împotriva, Abțineri. Se respinge. 80 pentru. împotriva, Abțineri. Se respinge. 81. L-am votat. A fost respins. 82. Pentru. Împotrivă. abțineri. Nu știu, aș spune că e respins. 82 verificăm. și 83, Deci a fost respins. 83 pentru, împotriva abține se respinge. 84 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deci ajungem la NV2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. K. pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 94. Se respinge. Dar, dat fiind faptul că 93 a fost adoptat, 95 și 96 devin caduce, 97 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 98 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 126 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 127 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 130 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 131 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 132 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Tran B pentru împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm tran B. Se respinge. Proiectul de raport în ansamblu său, vot electronic. se adoptă. Nu aș dori să mă felicit pe mine însă, însă aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru. Trecem acum la următorul vot. The Safety Rules and Standards for Passenger Ships, uh, reporter Joël Bergeron. Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri. Joël Bergeron. Amendamentul 2. Cine este pentru? So we will draft opinion on safety rules and... Deci proiectul de aviz privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Și uh, proiectul uh, prin vot electronic, în ansamblul său. One vote? One vote. One vote missing? Ok. Lipsește un vot. Se adoptă. Felicitări, Joel. Următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul domnului Buda privind um, serviciile media audiovizuale, având în vedere evoluțiile de pe piață. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. Lipsește o persoană de la vot. Domnul Marino a lăsat cartela în uh, mașină. Vă rog să o scoateți. Este respins. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins, dar vom verifica. 108. Respins. 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. Este respins. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A, se adoptă. Amendamentul 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am uh, votat compromisul 13, însă înainte ar fi trebuit să votăm 113. Revenim la amendamentul 113. Cine este pentru? Înainte de compromisul 13. Cine este pentru? 113. Împotrivă. Este respins. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 115. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 119. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 14A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 122. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge, se corectează președinta. 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 15A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 135. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100 40. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. 140. Este respins. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 16A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu suntem de acord, așa că trebuie să verificăm. 145. Eu aveam dreptate. 146. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 151. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm electronic. 151. 151. 151. Rejected. Este respins. 151. Haideți să repetăm votul. Este respins. 152. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 156 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 158 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune respins, dar verificăm electronic. 158. Check, again, rejected. Respins. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 16B pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64 pentru. Împotrivă se adoptă. 65. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 66. 166. Pentru împotrivă, abțineri se respinge.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 179 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 179. Adopted. Se adoptă. 180. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se respinge, se corectează președinta. 181. Pentru împotrivă? Se adoptă. 182 și 83. Votăm în bloc. 182 și 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 184. Devine caduc. 185. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 de cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. 189. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 191. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Verificăm. Adopted? Se adoptă. 196. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 16F. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 201. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. doi este identic. Compromisul 17 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, aș spune că s-a adoptat. Sunt abțineri? Se adoptă. Verificăm. Rejected. Este respins. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 211. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 212. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 214. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 215 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 217 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 24. Respins. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5A. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, ah. deletion, so it must fall. It must fall. Okay, so we are now where? 62. 62? Yeah. In 62. 62 votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, verificăm. Respins. Compromisul 7. Cine este pentru? Pentru.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 abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 80. Rejected. 81. Respins. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 81. Da. Adopted. Se adoptă. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83 nu votăm. Compromisul 8. A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 100. Împotrivă. Abțineri se respinge. Și întregul proiect de aviz votăm uh, electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Buda. So, and now we come... Mergem mai departe la ultimul punct de pe, list, de pe de la votarea de astăzi.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 44, se corectează la președinte, verificăm electronic. Adopție. Se adoptă. 50 pentru. Împotriva abțineri. Și asta trebuie să verificăm electronic. 45. Se închide votul. Se adoptă. Deci, trebuie să schimbăm uh, alineatul sub alineatul 2 care este inclus la vot. Deci mai departe, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 Cin... și așa mai departe, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, dacă se adoptă... A, trecem deci la amendamentul 8. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Și acum 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Deci dacă se adoptă... De, da, 59 pentru. Împotrivă. Abțineri? Să verificăm electronic. 59. Verificăm electronic amendamentul 59. 60 in favor. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66. Pentru, împotrivă. 66. Suntem la amendamentul 66. Mă uit la domnul Buda, de asta tot repet, 66. Hai să încercăm încă o dată. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 și 76 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic 69. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Și 81 pentru. Împotrivă. Împotrivă, deci. Se adoptă. 75 73 și 74 mai întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75, 77, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80, 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Nu se votează. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89. Doamna Reda. În numele raportorului de numără, domnul Durand, Vreau să vă spun că la amendamentul 89 nu acceptăm amendamentul oral. Deci, votăm 89 uh, atunci. Cine este pentru amendamentul 89 fără amendamentul oral? Fără amendamentul oral. Pentru, împotrivă, deci, abține, se adoptă. 9 11, mă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, verificăm 26 electronic. 26. 26.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 abține, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, Abține, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. A, împotriva abțineri se adoptă. Deci, avizul este acum, va fi votat acum pe de întregul prin vot electronic. Se deschide votul. The vote is closed. Adopted. Congratulations. Se adoptă și felicitări. Și acum trecem la ultimul vot. E vorba de dezvăluirea unor informații fiscale, etc. Avem vot unic aici. Îmi cer scuze, eu trebuie să plec și colegul nostru îmi va lua locul. Am un punct pe ordinea de zi la o altă reuniune, dar predau ștafeta domnului Cavada și vreau să vă spun că m-au obosit foarte tare voturile. Dragi colegi, ajungem la punctul 25 de ordinea de zi și cerem părerea serviciului juridic. Mulțumesc, domnule președinte. O să vă prezint pe scurt avizul juridic. Bineînțeles, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție primul rând, vreau să vă spun că, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, nu este discreționară alegerea temeiului juridic. Apoi, alegerea temeiului juridic pentru o lege a Uniunii Europene trebuie să se întemeieze pe factori obiectivi care pot fi supuși revizuirii juridice, cum ar fi scopul și conținutul măsurii. Aceasta este abordarea clasică a curții. În ceea ce este propunerea de directivă pentru amendarea directivei 2013-34, vreau să vă reamintesc uh, considerentul 12 al acestei propuneri, care spune foarte clar că scopul directivei propuse este, și anume, de a consolida transparența și uh, controlul public asupra uh, taxe pe venitul companiilor, adaptând prin adaptarea cadrului juridic existent. Articolul 51 a tratatului prov, um, oferă um, prin, uh, prin o bază juridică puterea de a adopta printr-o procedură legislativă ordinară directive în ceea ce privește libertatea de stabilire, în ceea ce își anumită activitate. Iar articolul 52 conține o listă în ceea ce privește modul în care se aplică această bază legală. Iar așa cum se spune în articolul 50.2, acesta este de interes. Un număr de directive privind legea companiilor au fost adoptate pe baza articolului 51 pentru a proteja interesele statelor membre și a altora, inclusiv în cazuri în care este vorba despre solicitări de publicare și mai ales uh, la nivel public. Astfel, scopul și conținutul directivei este de a permite control public consolidat uh, al taxelor pe venitul companiilor pe care le plătesc uh, multinaționalele care își desfășoară activitățile în Uniunea Europeană cerând acestor companii să publice rapoarte fiscale anuale. Se consideră că există o legătură între transparență și control public și interesele membrilor și a altora și a celorlalți, cum ar fi uh, uh elemente de salvagardare care trebuie să fie adoptate pe baza articolului 52. Acest lucru sugerează că termenii membrii și ceilalți, termenul acesta se aplică publicului larg și uh, asta mai uh, departe de relațiile contractuale și precontractuale cu companiile și că această propunere, în al doilea rând, slujește intereselor, interesele acelor membri și a celorlalți. În conformitate cu jurisprudența curții, conceptul uh, de ceilalți nu se limitează doar la persoane care au relații contractuale și precontractuale cu compania, cum ar fi creditor, de pildă, ci uh, cuprinde interalia și concurenți ai companiilor și firmelor în discuție și uh, publicului larg. Mm. Această propunere pleacă de la presupunerea că publicarea informațiilor uh, de uh, impozit pe venit a unor companii mari protejează interesul uh, publicului larg. Trebuie să fie reamintit că mm, cetățenii sunt beneficiarii faptului că aceste companii respectă legislația fiscală și în momentul în care se evită transferul de profit uh, prin uh, intermediul sistemelor de securitate finanțate prin aceste impozite și disponibilitatea acestor informații privind impozitele pe venit va permite controlul public în ceea ce privește respectarea legislației fiscale, precum și o dezbatere la nivelul societății, la nivel politic, în ceea ce privește nivelurile potrivite de impozitare, inclusiv compararea cu, um, cu ratele și taxele din alte jurisdicții ale Uniunii Europene, iar protecția care se oferă publicului și cetățenilor vine și în, uh, odată cu termenul interese în uh, conformitate cu articolul 50.2. Uh, Trebuie să se concluzioneze, deci, că prin coordonarea cadrului juridic actual în ceea ce privește obligațiile impuse companiilor și filialelor în ceea ce privește respectarea publicării informațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru protejarea intereselor membrilor și a celorlalți, scopul și conținutul acestei propuneri respectă acordul, articolul 50 al tratatului. Nu există un temei juridic mai specific decât articolul 51 la, pe care să-l putem găsi în tratate, mai ales uh, faptul că întregul sistem de armonizare a pieței interne prin intermediul constituind de articolele 114 și 115 din tratat este pe plan uh, secundar uh, față de alte uh, Temeiul juridice și nu se aplică aici. Deci, disponibilitatea articolului 50.1 ca uh, temei juridic exclude articolul 114 și 115 ale tratatului. Acestea sunt motivele pentru care serviciul juridic a ajuns la concluzia că articolul 50.1 este temeiul juridic potrivit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Merci beaucoup euh, de vos... Mulțumim foarte mult pentru uh, explicațiile atât uh, de clare. Voi da acum cuvântul Comisiei și apoi Consiliul dacă dorește. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu poate decât să salute acest aviz a serviciilor juridice a Parlamentului pe care o împărtășim și poate nu este o surpriză acest lucru pentru această comisie. Propunerea noastră urmărește obiectivul de a promova transparența și controlul public. Propunerea nu afectează niciun fel legislația fiscală, nici pe fond, nici pe procedură, nu armonizează reguli fiscale și nu folosește aplicării legislației fiscale și nici pentru protejarea contribuabililor din statele membre. Și de asemenea mai amintesc că, o pre- că prevederi similare au mai fost adoptate pe baza articolului 50 alineatul 1 și în trecut, în special în ceea ce privește anumite industrie extractiere, în domeniul mineritului sau forestier, ceea ce nu a fost pus sub niciun fel de semn de întrebare la data respectivă argumente aduse în alte părți, cum că astfel de prevedere afectează chestiuni care țin de transparența cerințelor friscoale ar trebui să aibă ca temei juridic 115, nu ni se par a fi fondate prin uh, alte precedente. În acest sens, împărtășim și susținem avizul serviciilor juridice din Parlamentul European. Mulțumesc. Eh, merci infiniment. Le Conseil veut-il prendre la parole? Mulțumesc. Dorește să intervină Consiliul? Președinția ia notă de avizul serviciilor juridice ale Parlamentului și va transmite acest lucru statelor membre. Avizul juridic al uh, serviciilor juridice ale Consiliului nu este aceeași. Contribuția dumneavoastră și ambele avize juridice, atât a Parlamentului cât și a Consiliului, vor fi avute în vedere de către Consiliu. Mulțumesc. Je vous remercie beaucoup. Euh, je vais, euh, en ce qui me concerne, euh, vous présenter ma conclusion. Doamna Reider are cuvântul. Îmi pare rău, dar nu v-am văzut din cauza luminii. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar o scurtă întrebare adresată președinției. În ce ritm se va face acest lucru? M-ar interesa care este calendarul prevăzut în acest sens. The Council um, and the Consiliul și președinția malteză vor uh, aborda acest dosar în ritmul cel mai accelerat posibil. Vom aștepta avizele Econ și Juri, iar între timp uh, vom uh, discuta dosarul în grupurile noastre de lucru, astfel încât să avem poziția statelor membre. și vom avansa uh, de data ce raportul dumneavoastră va fi finalizat. Dziękuję bardzo. Przewodniczący. Otóż mam... Mulțumesc, domnule președinte. Avem de-a face aici cu o situație care este foarte periculoasă și deloc propice pentru practica parlamentară. Există diferențe în ceea ce privește temeiul juridic între Consiliu și Parlament, ceea ce oglindește și participarea acestei instituții la procesul legislativ. Parlamentul European ar trebui, de fapt, să meargă în direcția tranșării acestui diferent în fața Curții de Justiție de la Luxemburg. Atât din partea mea. Aceste prerogative de a ataca în justiție astfel de chestiuni duc la situații curioase dwie komisje jako komisje a ca de pildă cea de față, conferința președinților de comisii a ales două comisii. Comisia jurii, noi considerând însă că acest lucru este în competența noastră exclusivă, și Comisia Econ, au existat foarte multe observații, nu doar în ceea ce privește CCTB și alte chestiuni, dar aceste lucruri le vom discuta în reuniunea coordonatorilor. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că tocmai chestiunile fiscale uh, reprezintă o parte însemnată din acest regulament. Acesta a fost argumentul astfel încât și Econ trebuie să participe în redactarea acestui raport. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că pe viitor ar trebui să evităm astfel de greșeli majore. Te, colegi? Nu mai sunt alte comentarii, dragi colegi? Voi face eu câteva comentarii. Sunt într totul de acord cu argumentele serviciului juridic care au fost confirmate și de celelalte instituții. Cred că Comisia a făcut alegerea corectă. Așa cum a spus serviciul juridic, este clar că obiectivul propunerii este să consolideze transparența și controlul uh, public al impozitelor uh, la aplicat întreprinderilor. Scopul este să încurajăm întreprinderile să-și asume răspunderea, obligându-le să publice informațiile necesare privind impozitele pe profit în teritoriile respective. Aspectul uh, fiscal al propunerii este secundar, așa cum ați subliniat-o, și nu putem uh, justifica o schimbare a temeiului juridic și, prin urmare, a procedurii aferente. De aceea, articolul 50 este alegerea potrivită. Mulțumesc! Vă recomand să trecem la votul pe marginea acestei chestiuni. Cine este pentru această propunere? Apăsă vot electronic. Vom vota electronic, pentru că este mai simplu, ca să nu existe niciun fel de confuzie. Konkretnie, co głosujemy, bo ja nie bardzo wiem, nad czym mamy głosować. Nad v-aș ruga să repetați ce anume votăm, că n-am înțeles prea bine. În legătură cu temeiul legal, temeiul juridic. Adică rămânerea la articolul, la articolul 50 ca temei legal. Vom vota electronic pentru că este mult mai simplu dacă sunteți de acord. Votul este deschis. Est-ce que tout le monde a voté? A votat toată lumea? Haideți, nicio grabă. Lipsește o persoană. Nu, lipsește o persoană. Închidem votul. Nu este nimeni împotrivă, o abținere și 10 voturi pentru, deci este adoptat. Aproape în unanimitate și vă mulțumesc pentru acest lucru. Trecem acum la următorul punct. Următorul punct de pe ordinea de zi, adică reuniunea cu șile închise. Persoanele care nu au dreptul să rămână în această sală sunt rugate să o părăsească chiar acum. Vom face o pauză de un minut pentru a putea face acest lucru și continuăm imediat.